Well, ladies and gentlemen, propose to begin our... Doamnelor și domnilor, vă propun să începem. Bien, uh... Aș dori în primul rând să vă transmit scuzele doamnei președinte pentru că doamna președinte, trebuie să participe la, până la ora 10 la conferința președinților de comisii la CCC și deci eu o voi reprezenta. Cred că va ajunge pe la 10 la noi. Reluăm ședința care a fost întreruptă ieri. Ajunsesem la rezultatele licitațiilor în timpul cu privire la transporturi și mecanismul conectarea Europei. E vorba de un, uh, un apel la oferte care a fost lansat de către Comisie. Știți că noi susținem redresarea economică în toate statele membre prin intermediul acestui mecanism care este acum deja destul de tradițional pentru noi, este vorba de o parte importantă a CFM-ului. E vorba de 2 miliarde de euro pentru 5 ani de proiecte care au fost uh, selecționate prin două apeluri de oferte. Primul din octombrie 2019 în cadrul uh, mecanismului Conectarea Europei în domeniul transporturilor și apoi tot în 2019 tot în cadrul CEF și tot pe domeniul uh, transporturilor. După cum știți, în uh, regulamentul uh, CEF se încearcă îmbunătățirea infrastructurii de transport, dar atingând obiectivele de mediu care au fost stabilite în Pactul Verde. Avem astăzi și un subiect care ține de transportul feroviar și transportul feroviar este una din branșele importante ale acestui plan Însă și aeroporturile și porturile, transportul fluvial, naval, este și el foarte important pentru că interconexiunea este soluția pentru uh, astfel de obiective care sunt recomandabile din punct de vedere ecologic. Ne concentrăm de aceea foarte mult pe intermodalitate și pe interconectarea obiectivelor de transport cu cele de mediu. În domeniul maritim am acordat prioritate în această listă de proiecte transporturilor pe, termen, pe bucăți scurte, pe segmente scurte, pentru ca să ținem cont de problemele de emisii, pentru ca să incorporăm și sectorul maritim și toate celelalte subiecte care sunt importante pentru comisia noastră. O să dau cuvântul mai întâi reprezentantului comisiei, Comisiei Europene. Aveți cuvântul, vă rog, pentru 10 minute. Puteți face o prezentare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri în această comisie. Mulțumesc pentru că ați dat comisiei posibilitatea de a vă prezenta aici rezultatul celor două acțiuni, apelul de ofertă 2019 și facilitatea de blending, blending facility. Însă eu am pregătit această prezentare în engleză, așa că voi schimba limba acum. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați, pentru atenție. Trebuie să vă prezentăm rezultatele acestui apel, așa cum a spus și domnul Riche, um, care s-a concentrat foarte mult pe modurile de transport uh, ecologice. Următorul slide, vă rog. Acest buget a fost prevăzut printr-un apel din 2019, unul din cele mai mari apeluri pe care le-am prevăzut în cadrul CEF, pentru ca să putem consuma în totalitate bugetul care fusese alocat și în același timp pentru a putea folosi și așa numită facilitate sau mecanism de blending și să folosim toate rezultatele pe care le avem uh, mai ales pentru ca să putem să avem uh, o utilizare completă a posibilităților create de către regulamentul financiar, uh, care fusese create cu câteva luni înainte, inovând, bineînțeles, și în felul în care folosim bugetul. După cum vedeți aici uh, la slide-ul următor, cu privire la implementarea, statutul de implementare, avem aproape 800 de acțiuni de transport, și după cum ați zis dumneavoastră, domnule Riche, foarte multe se concentrează pe moduri ecologice, fie feroviare, fie căi fluviale și navale. Dacă ne uităm și la transportul maritim, transportul aerian, toate acestea se concentrează pe combustibili alternativi, pe siguranță. Deci am ajuns la un nivel uh, care este cu adevărat de uh, pact verde sau compatibil cu uh, Pactul Verde. 23,1 miliarde de finanțare din partea CEF, care duc la 49,9 miliarde de investiții totale, încercând să ne concentrăm pe, uh, după cum spuneam, uh, mijloace de transport sustenabile. Față de ultima dată când am vorbit cu această comisie, ne-am concentrat uh, nu numai pe consum, pe consumul uh, și combustibilii folosiți. Acum avem 70% chiar uh, de angajamente și aproape 37%, aproape 40% de angajamente de plăți. Dacă ne uităm mai ales la rezultatele CEF, Poate că puteți să schimbați slide-ul, vă rog. Am selectat în acest apel de oferte 130 de proiecte generale, dar și pentru toate statele membre 94 de proiecte pentru aproape 970 de milioane și pentru coeziune 36 de proiecte pentru 1,15 miliarde. Aceasta înseamnă o investiție totală de 4,5 miliarde, pentru că avem cofinanțare din alte părți. Și aliniindu-le la obiectivele din Pactul Verde, aș spune că aceste proiecte sunt cele mai ecologice de până acum, pentru că 85% din aceste investiții îndeplinesc din start chiar obiectivele de mediu. Iar în ceea ce privește anvelopa financiară pentru coeziune, Statele membre au avut câteodată înainte probleme la absorpția fondurilor, sunt acum mult mai aproape de anvelopele financiare pe care le prevăzusem. Să vă dau câteva exemple în următorul slide. Finanțăm în continuare și produse importante, produse far. După cum vedeți în aceste slide-uri că am uh, crescut de, cu 184 de milioane Uh, finanțarea la Rail Baltica, dar și uh, mai multe uh, milioane la partea din Polonia, apoi la Feman Belt am avut un studiu și mai multe lucrări cu privire la accesul feroviar. La Brenner, la tunelul Brenner, am avut un proiect, un studiu pentru accesul feroviar și la fel și pentru um, segmentul Iotorino. torino și Senesco. Mai avem un studiu care lipsește aici, dar uh, acestea sunt cele consolidate și, după cum spuneam și înainte, avem un portofoliu foarte mare de peste 100 și 30 de proiecte care sunt în curs în momentul de față, deci am ales numai acele proiecte far pentru ca să vă arăt că nu uităm de dimensiunea transfrontalieră și de ceea ce se așteaptă de fapt de multe vreme să se finalizeze. Iar acum, domnule președinte, vreau să vorbesc despre uh, mecanismul de finanțare mixtă, de blending facility. Avem uh, două date importante. Aici această finanțare mixtă se desfășoară printr-o supunere a proiectelor la analize la fiecare două luni din partea statelor membre. Avem unul pe ERTMS și unul pe combustibili alternativi. Pe RTMS avem posibilitatea de a reține deja două proiecte din cele ofertate. Ne concentrăm pe așa numitele OBU ERTMS, în care este implicat un proiect de cale ferată și pe combustibili alternativi avem aproximativ 13 proiecte pe care le-am reținut în uh, valoare de 100 de milioane de euro și vedeți aici că sunt foarte importante cifrele. Avem aproape 11.000 de puncte de încărcare electrică, de stații de încărcare. Ne uităm la flotă de asemenea pentru ca să putem să uh, echipăm și cu uh, autobuze electrice, de exemplu, statele membre. Avem aici și autobuze pe gaz niche, vase pe gaz natural lichefiat și uh, autobuze de asemenea pe combustibil alternativ. Toate acestea vor contribui la atingerea obiectivelor din uh, Pactul Verde. Vedem aici câteva date limită avem o dată imediat acum în decembrie, una în 15 decembrie și apoi una în 15 martie, toate din partea mecanismului actual CEF. Vom mai avea însă și mai multe proiecte cu privire la proiectele uh, de combustibil alternativ sau RTMS pentru aproximativ 125 de milioane de euro. Vreau să vă mai dau câteva exemple pe următoarele slide-uri, unde vedeți ce am făcut până acum. Vedeți aici modernizarea unui punct nodal în Republica Cehă, la, uh, pe segmentul Praga-Brno, 25 de milioane aici, acest proiect destul de important. Alt proiect important în care vedem um, în cadrul ETCS, uh, traficul feroviar uh, pe coridorul uh, mediteranean, până pe coridorul ScanMed, care trece prin Germania, Scandinavia, Suedia și aici avem cam 2 milioane de investiții. Apoi, un alt proiect pe care îl vedem de investiții în căi fluviale interne, ceva care lipsește deja de mult, e vorba de uh, granița dintre Germania și Olanda, pe Rin. Și aici asigurăm și producție de energie um, prin hidrocentrale. Uh, Vedem aici um, o investiție destul de mare de asemenea. Următorul uh, proiect de combustibil alternativ construcția unui terminal de gaz natural lichefiat, tot în Germania, la portul Rostock, și vedem aici și folosirea unor uh, combustibili alternativi în porturile de acolo pentru a putea ne, să asigurăm segmentele de scurtă de, din a, distanță și altele care se pot uh, gestiona prin combustibili alternativi. Mai avem un alt proiect, proiectul E-Link. Este un proiect care vine din mai multe state membre pe o, uh, pe producția de energie în porturi Vedem 16 porturi care participă la proiect, chiar și la Marea Nagre, și proiectul este în valoare de 350 de milioane de euro, aproximativ. Altceva ce mai facem în legătura ETS și susținere de date, vedem că este nevoie de digitalizarea transportului și încercăm să dezvoltăm mobilitate automatizată și conectată în transportul pe șosele, un proiect de 5 milioane, nu pare o sumă mare, dar de fapt ne țintim foarte bine asupra problemelor de date și banii sunt investiți în acțiunile de digitalizare. Mai am două exemple de dat. Un proiect interesant care este legat de transportul aerian. Comisia dumneavoastră știe probabil că noi nu confinanțăm uh, nimic care are legătură cu capacitatea aeroporturilor, dar ceea ce facem noi este că ne asigurăm de interconectivitatea aeroporturilor cu alte moduri de transport, mai ales feroviare. Mă uit aici, vă vedeți aici aeroportul de la Torino din nordul Italiei, unde încercăm să creăm o conexiune cu feroviară cu aeroportul pentru ca să putem să îmbunătățim intermodalitatea în regiune. Cred că s-a vorbit foarte mult despre astfel de proiecte și în presă s-a scris mult. Trebuie să ne asigurăm, deci, că toate conexiunile aeriene au și o conexiune feroviară. Avem cam 12 aeroporturi pe care le susținem pentru ca să oferim conexiuni cu restul de moduri de transport. Și încă două exemple. Un exemplu despre parcările sigure și securizate vedeți că am acționat și în domeniul acesta pentru ca să ne asigurăm că avem uh, mai multe parcări uh, și spații de parcare securizate pentru transportatorii din Europa. Am văzut aici uh, șase puncte de parcări pe care încercăm să le echipăm cu un nivel sporit de securitate, camere de supraveghere și așa mai departe. O investiție de 6 milioane pe care am uh, intenționat să o facem în Olanda. Și un ultim exemplu de electromobilitate, de combustibili alternativi din nou. Vedeți de pe slide-ul acesta că e vorba de un echipament foarte dens, o rețea foarte densă, de 416 stații care fac parte din rețeaua principală și 176 de stațiuni uh, de stații uh, secundare în peninsula iberică. 13 milioane este acest produs, uh, acest proiect cu energie verde, încercând să um, deci acest proiect se bazează 100% chiar pe energia verde pentru că dorim pe viitor să eliminăm cele un milion de puncte de uh, încărcare până uh, vrem să avem un milion de puncte de încărcare până în 2030. Uh, Cam acestea sunt proiectele care au reieșit din apelurile de ofertă din 2019 și sper că pentru membrii acestui comisii. Sunt proiecte care vorbesc de la sine, sperând că sunteți satisfăcuți de felul în care se gestionează mecanismul Conectarea Europei. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți nevoie să puneți întrebări, sunt aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Reutens. A fost impresionant ceea ce ne-ați prezentat. Când vedem, până la urmă, transpus în fapte orientările politice din regulamente și când vedem, de asemenea, și implicațiile bugetare. Acum vom avea deci o dezbatere în legătură cu acest subiect. Voi începe cu coordonatorii. Fiecare coordonator va dispune de 3 minute și începem cu domnul Marinescu. Marian, te-am văzut, știu că ești acolo, îți dau cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule Ruitens, vă mulțumesc pentru prezentare. Am câteva întrebări. Aș vrea să știu care este suma care încă nu este angajată. Deci care va fi valoarea ofertelor, apelurilor în anul acesta, 2020, despre sfârșitul acestui an. Și ar vrea de asemenea să știu dacă aveți informații referitoare la coridorul care este cel mai avansat, cel mai uh, bine echipat cu ERTMS, coridorul TNT sau care. S-a încheiat un coridor, ce cât s-a făcut, aș vrea să știu și aș vrea să știu de asemenea uh, la ultimul apel ați avut proiecte pentru RTMS și ați uh, impus drept condiție interoperabilitatea cu sistemul care se implementează. Acum, ultima întrebare se referă la următoarea perioadă financiară. După cum știți foarte bine, deoarece am făcut asta împreună, am solicitat Comisiei Europene să elaboreze un plan pentru șapte ani. Întrebarea mea este dacă ați făcut ceva referitor la asta, aveți un proiect de text și ne-ați putea împărtăși informații în legătură cu acest eventual uh, proiect. Vă mulțumim, domnule Marinescu. Acum, în numele grupului SND, are cuvântul domnul Danielson. Dar nu mai este aici, sau? A, ba da. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc și eu, domnule Ruites pentru prezentarea foarte completă. În ciuda nesiguranțelor create de această pandemie, vedem că în continuare um, se mențin investițiile importante din uh, facilitatea conectarea Europei. E important pentru a ecologiza mijloacele de transport, pentru a asigura interconectivitatea și pentru a depăși această criză și a avea din nou creștere economică. Mă bucur să văd că printre proiecte aveți și proiecte legate de transportul intermodal, multimodal. E important să investim mai mult în soluțiile multimodale. Însă aș vrea să revin la da, combustibile alternativi, dacă îmi permiteți. Chiar dacă calea ferată e un mod uh, ecologic de a transporta bunurile, nu toate bunurile vor fi pe calea uh, ferată. Deci de aceea e important ca și celelalte modalități să devină mai ecologice. E nevoie de aceea de combustibil alternativ și pentru alte modalități. Și m-am bucurat să văd ce investiții faceți în acest sens. Însă aș vrea să știu ce credeți despre calendarul acestor proiecte. Vorbeați de punctele de încărcare, de cele 11.000 de puncte de încărcare. Când vor fi acestea funcționale? Și de asemenea, Vrem să ajungem până la urmă la 3 milioane de puncte de încărcare în 2030. Nu credeți că ar trebui să accelerăm ritmul? Sau când <laughs> se va accelera ritmul? Și acum, referitor la IRTMS. Am o întrebare asemănătoare cu cea pusă de domnul Marinescu. Mă bucur să văd că sunt finanțate proiecte. Însă, Sistemele vechi sunt atât de depășite, deci aceste proiecte pe care le finanțați acum, unde ne vor duce și când vom avea până la urmă un coridor care chiar să funcționeze. Și în ultimul rând, ca să fac legătura cu aviația. Spuneați că nu investiți în uh, extinderea de aeroporturi, ci în intermodalitate. Dacă vrem o aviație ecologică, e nevoie de combustibili ecologici. Credeți că în perioada următoare s-ar putea să primiți proiecte care um, vor să îmbunătățească infrastructura pentru alimentarea cu combustibili ecologici, pentru avioane? Vă mulțumesc. Acum José Ramon Baos Diaza de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și eu reprezentantului comisiei care ne-a prezentat rezultatele unor proiecte selecționate și care vor beneficia de finanțarea de la acest mecanism de conectare a Europei pentru 2020. E cam 20 uh, de, e vorba de cam 20 de miliarde de euro pentru uh, sectorul transporturilor și ceea ce e esențial uh, e mai ales uh, domeniul feroviar, unde trebuie să avem uh, conexiuni transfrontaliere și cu porturile și aeroporturile. Da, trecem printr-o situație neobișnuită. Acum avem și situația legată de coronavirus. E foarte importantă interconexiunea între regiunile europene pentru a înlesni um, recuperarea economică, deoarece știm cât de prost au lucrurile în acest domeniu. De aceea trebuie să mizăm pe o dinamică de transporturi interconectate, atât la călători cât și la mărfuri. Și subliniez a doua parte, transportul de mărfuri. Uh, suntem <laughs> recunoscători pentru că centrul Euro- Europei e foarte bine conectat în ceea ce privește transportul călătorilor, însă în ceea ce privește mărfurile, lucrurile nu stau așa de bine. Și mă refer la două lucruri, estul Europei și sudul Europei. În țări precum Bulgaria, România, cam 6% din PIB e valoarea acestui sector și în cazul țărilor din sud, E foarte important pentru că există acolo um, o poziție strategică de intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Ar trebui să fim foarte atenți, să nu creăm aici o Europa cu două viteze. E foarte relevantă și analiza strategică care, din punctul meu de vedere, nu a fost făcută de comisie. În cazul Spaniei și al Gibraltarului, Gibraltarul e portul unde intră mărfurile din Africa. Și al patrulea port în ceea ce privește traficul de bunuri. Deci ar trebui să mizăm acolo pe interconectivitate și Comisia Europeană ar trebui să spună clar că e uh, un port strategic uh, și nu contrarul. Deci e strigător la cer că din partea Comisiei Europene nu există conștientizare în acest sens. Deci e vorba, de, ar trebui să avem o astfel de rețea transfrontalieră. Deci e importantă atât conexiunea uh, la centru, dar și uh, în est și în sud. Și cer comisiei să nu facă reduceri aici, în ceea ce privește conexiunile între statele membre și trebuie să analizeze și criteriile de evaluare mai specifice din strategie deoarece din sudul Europei, de acolo vin, spuneam, vin mărfurile din, uh, din Africa, mă gândeam la Algeciras sau la Gibraltar, și la Est, Bulgaria și România sunt la fel niște puncte la fel de importante de intrare. Deci europeni suntem cu toții, să nu uităm asta. Mulțumim, Jose Ramon. De la idee nu am niciun reprezentant. Domnul Coffey, acum de la Verzi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Viche. Și îi mulțumesc și comisie pentru prezentare. În ultimele luni crește nivelul de ambiție în ceea ce privește acțiunea climatică și e logic, deoarece lumea chiar uh, arde. Uh, în prezentare spuneați că 85% din proiectele din uh, facilitatea de conectare au legătură cu clima. Însă mă întreb ce se întâmplă cu restul de 15%. Sunteți uh, mulțumiți de faptul că obiectivul pentru CEF este aliniat cu nivelul nostru de ambiție climatică și nu doar cu obiectivele de la Paris, ci cu ambițiile la nivel mondial și cu ambiția recentă prezentată de Ursula von der Leyen în uh, discursul cu privire la starea Uniunii. Pornind de la asta, cred că v-ați dat seama că e foarte importantă interconectarea, intertransferibilitatea. și ați menționat câteva proiecte care vor face această legătură între trenuri și aeroporturi, de pildă, dar țineți cont și de alte modalități uh, care ar putea fi sustenabile aici pentru transportul de călători, de pildă? Includeți și astfel de posibilități? Și mă întreb de asemenea dacă nu cumva ne concentrăm prea mult pe proiectele de mari dimensiuni. Cum rămâne cu proiectele mai mici, care chiar pot duce la rezultate tangibile? ne puteți vorbi și despre limita de jos a acestor proiecte, deci limita de jos care poate primi finanțare de la CEF. Și un ultim punct acum. Văzând cum se desfășoară lucrurile în Europa centrală și de est, nu există pericolul acolo de a repeta o parte din greșelile pe care le-am comis în Europa Occidentală când a crescut, au crescut foarte mult emisiile din transporturi în ultimii 30 de ani. Nu credeți că ar trebui să evităm greșeala de a investi în modalități de transport care ar duce la creșterea volumului de emisii? Vă mulțumim, Kieran. Da, într-adevăr, chiar trebuie să evităm asta și acum de la ECR, domnul Robert Zile, coordonatorul. Eu cred că este conectat. Îți dau cuvântul, Robert. Da, mulțumesc, Dominic. Și mulțumesc și domnului Herald Reuters pentru prezentare. Voi vorbi în limba letonă de data asta, deoarece beneficiem de interpretare, avem și posibilitatea de a folosi mai multe limbi în comisiile noastre, deci vorbi în letonă. Vă mulțumesc, domnule Reuters, pentru prezentarea foarte profesionistă, ca de obicei de altfel. Mă bucură să văd care sunt rezultatele acestor apeluri, să văd că sunt menținute prioritățile, mai ales nivelul foarte ridicat de proiecte în sectorul feroviar. Mă bucur că sunt sprijinite multe proiecte în acest sector și sper că la fel vor sta lucrurile și pentru ultimul apel și aș avea cam aceleași întrebări ca și domnul Marinescu. Care este suma care încă n-a fost cheltuită? Iar e important să știm asta. Și încă un aspect. Când uh, aveți apeluri pentru coridoarele majore, poate, sau pentru proiectele TNT sau întârzieri, deci când aveți întârzieri, aș vrea să știu dacă asta presupune probleme. Mă gândesc, de exemplu, și la raportul Curții de Conturi în acest sens. Ați ținut cont de aceste eventuale întârzieri și ați făcut deja corectările pentru sumele care ar urma să fie alocate pentru aceste proiecte? Ne-ați putea da eventual și niște exemple concrete în acest sens? Și acum, proiectul Rail Baltic. De data asta secțiunea pentru Polonia a primit o finanțare semnificativă. E un semn bun pentru cei care aveau îndoieli uh, legătură cu faptul că puteau exista întârzieri la segmentul care nu se afla mm, în zona baltică. Deci o veste bună. Acum, privind către viitor, știm care este poziția Parlamentului European cu privire la CFM și la CF, la CEF. Știm că n-a fost încă aprobată, uh, noi a, acum avem o propunere, deci propunerea actuală e cu 5 miliarde mai puțin, deci dacă negocierile nu vor duce la obținerea acestei sume de 5 miliarde, deci da, atunci când Comisia va revizui planurile naționale pentru acele țări care au proiecte internaționale. Deci aș vrea să știu dacă Comisia Europeană va fi gata să le ceară statelor membre să folosească finanțarea disponibilă pentru a continua proiectele feroviare de pildă lansate și în următoarea perioadă când uh, s-ar putea ca facilitatea conectarea europeană să nu ofere suficientă finanțare și asta pentru a împiedica întârzierile la proiecte. Deci credeți că asta ar putea fi o eventuală poziție a Comisiei în negocierile cu statele membre? Deci când acestea vor uh, înainta planurile naționale? Mulțumesc! Mulțumim, Robert! Acum uh, le dau cuvântul uh, celorlalți doi membri, celorlalți membri care au vrut să se exprime, v-aș ruga pe fiecare să vorbiți maxim două minute și încep cu doamna Kacinska. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că Comisia dorește să ne sprijine economiile, dorește să sprijine sistemele de transport echilibrat, crearea de locuri de muncă. Mă bucur de asemenea că din CEF se sprijină proiectele intermodale care aduc dezvoltare Uh, și uh, permit reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Există astfel de proiecte în Polonia, țara mea, și mă bucur de acest lucru. Proiectele finanțate din Polonia sunt uh, rețele feroviare, sisteme intermodale sau legături importante și regiunile mai puțin populate trebuie să beneficieze de investiții. Deci chiar dacă densitatea populației este mai mică. Mă bucur și sunt uh, mândră să observ că uh, zona din Polonia apropiată de granița cu Ucraina a beneficiat uh, de sprijin. Avem un coridor important acolo calea carpatică, um, dar uh, nu s-au atras toate fondurile care ar fi putut uh, să fie atrase. Poate nu s-a ajuns uh, la un anumit prag pentru finanțare sau guvernul polonez nu a promovat cofinanțarea acestui coridor. De ce nu s-a folosit toată finanțarea disponibilă? Sau nu s-au pregătit bine solicitările de, de finanțare? Oricum, felicitări tuturor celor care au pregătit proiecte și au primit finanțări. Sper că în viitor vor fi sprijinite și regiunile uh, sau proiectele mai mici. Are cuvântul acum uh, domnul Boguslav Liberatski. Peut-être oui, en attendant, euh, en attendant M. Liberatsky. În așteptarea domnului Liberațchi, voi dau cuvântul doamnei uh, Isascul Bilbao Barandica, dacă este conectată. Siula. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Dominic! Mulțumesc de asemenea domnului Reuters pentru uh, Uh, evaluarea făcută și pentru informațiile pe care ni le-a oferit. În general, uh, proiectele cred că respectă prioritățile și ni se pare fundamental uh, stimularea utilizării căilor ferate și de asemenea proiectele uh, care utilizează combustibili alternativi și mobilitatea electrică. Cred că reducerea emisiilor trebuie să fie o prioritate majoră. Este fundamental să avem, să sprijinim proiecte care să includă autoritățile locale și pentru că sunt cele mai Um, potrivite pentru a se asigura că se respectă um, termenele. Să nu uităm uh, că pentru TNT avem uh, uneori ca termene 2030. Există um, probleme de uh, zonele de frontieră probleme de ambuteiaje uh, și problema este că statele implicate nu își respectă obligațiile. Avem o rețea de coridoare transeuropene care arată bine pe hărți, dar încă ne lipsesc instrumente uh, care să permită ca această rețea să fie o realitate. Cred că lecția învățată în ultima vreme este faptul că avem um, un mecanism pentru interconectarea Europei uh, foarte eficient, dar trebuie să Uh, se respecte trei obiective. Um, să se respecte termenele în mod eficient, să dispunem de instrumente de control um, care uh, să ne permită să existe consecințe dacă nu se respectă uh, obiectivele și termenele. Credeți că pentru a atinge aceste obiective, pentru a construi cu adevărat această rețea globală, credeți că e nevoie de condiționalitate și Credeți că ar trebui să folosim uh, aceleași uh, abordare ca și în planul de relansare economică? Uh, și cum putem folosi mai mult economia circulară? Să nu uităm că e vorba de democrație. Libertatea de circulație trebuie să fie o realitate pentru toată lumea și acest lucru este mai important ca niciodată după criza COVID, când vedem că avem nevoie de această mobilitate între statele europene pentru a promova proiectul european. Aș dori să știu care este punctul de vedere al domnului Reuter în legătură cu acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, Isascun. Domnul Liberațchi este acum conectat. Boguslav? Bien, mais on l'a pas. Se pare că nu. Atunci dau cuvântul următorului coleg inscris la cuvânt, domnul Iacunen, care e alături de noi. Doamna Vircunan, mă scuzați. Da, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru prezentarea domnului Reuters. Mă bucur să aud că acest astfel apel la proiecte a fost unul de succes și să auzim că e nevoie de astfel de investiții în Europa. Este important să ne asigurăm că um, în, vom putea con- să continuăm să investim mai mult în aceste proiecte de infrastructură în Europa pentru că e nevoie de conexiuni inteligente, moderne pentru piața internă și pentru a ne asigura competitivitatea, dar și pentru climă. Ați spus, domnule Reuters, că acum 85% din aceste proiecte uh, au o legătură cu uh, pactul ecologic. Ați, și au fost multe discuții în ultimul an în legătură cu viitorul CEF. Obiectivul acum este că 60% din proiecte să sprijine obiectivele Pactului Verde și să sprijină decarbonizarea și s-au fost multe discuții în legătură cu modul în care se poate dovedi acest lucru. Aș dori să știu cum faceți evaluarea de impact a acestor proiecte în legătură cu aspectul legat de climă. Mulțumesc! Domnul Liberețchi e conectat acum? Nu? Bun. Înainte de a da cuvântul din nou domnului Reuters, domnului Reuters voi pune și eu uh, o întrebare. Întrebarea mea a fost uh, abordată și de Robert Zile. E vorba de probleme de, legate de credite, uh, care într-o o parte vin uh, din uh, recuperări de sume pe principiul use it or lose it, aș dori să știu dacă există astfel de sume și dacă da, ne puteți da exemple, să ne explicați de exemplu cum uh, s-a decis recuperarea acestor sume și din ce proiecte. O observație acum. Vedem cât de importante sunt proiectele de cale ferată, nu doar uh, pentru aceste două uh, coluri, dar și în cele precedente, vedem că statele membre și operatorii nu sunt uh, foarte deschiși, să spunem, pentru a investi aici. Știm că avem multă întârziere. Sunt surprins de faptul că scade mijloacele uh, bugetare ale Agenției uh, Feroviare Europene în momentul în care dorim să stimulăm proiectele feroviare mai ales uh, la nivelul organului de reglementare și al Agenției pentru Calea Ferată. Aș dori să vă întreb cum puteți justifica faptul că bugetul agenției pentru calea ferată a scăzut cu 1,3 milioane în momentul în care doriți să promovați proiecte de cale ferată în bugetul în, în viitorul buget. Domnul Liberațchi tot nu e conectat, așa că, domnule Reuters, aveți cuvântul în numele Comisiei pentru a răspunde la întrebările care v-au fost puse. Mulțumesc, Harald. Mulțumesc, domnule președinte Riche. Mulțumesc tuturor eurodeputaților, membrilor Comisiei pentru întrebările puse. Mai întâi, aș dori să subliniez faptul că ne bucurăm de ocazia de a veni în fața acestei comisii pentru a informa în legătură cu modul în care se utilizează facilitatea containare Europei. Este un angajament pe care l-am asumat în 2007 și dorim să continuăm să o facem pentru ca Comisia dumneavoastră să simtă că are o, că este implicată în punerea în aplicare acestui program important. Facilitatea Intercomentarea Europei uh, a fost uh, deja uh, utilizată în 2016, după primele patru apeluri, dar, așa cum ați spus în ultima dumneavoastră observație, domnule Riche, uh, urmărim toate proiectele și dacă un proiect nu poate să utilizeze toate, toată suma prevăzută, aplicăm principiul deseori citat și această sală, use it or lose it. Deci, dacă un buget nu poate fi utilizat, el este redirecționat, nu e pierdut pentru program, este uh, pierdut doar de proiect și în 2019 am avut acest col cu un buget de aproximativ 2 miliarde, um, sume care merg la proiecte foarte mature pentru că dorim ca aceste sume pe care le, aloc, le, aloc, le alocăm acum celor 130 de proiecte să fie cheltuite până în 2023. Deci, nivelul de maturitate a fost un criteriu foarte important pentru selecție și nu am uh, acordat de astfel întreaga sumă cerută pentru un proiect pentru că am analizat profilul um, financiar și posibilitatea de a nu pierde bani din program. Și apoi se pune întrebarea dacă mai, vor mai fi noi pierderi și va fi un nou apel la proiect în acest an 2020. E ultimul an în care putem lansa un apel pentru cheltuieli în anii 2021, 2022, 2023. Astăzi, având în vedere că toate sumele au fost angajate, depindem de sume care s-ar întoarce din proiecte care nu folosesc întregul buget. Probabil se va întâmpla acest lucru și răspund astfel și domnului Zile și domnului Marinescu dar sumele sunt destul de limitate. Deci în 2019 am avut la dispoziție 2 miliarde, dar probabil uh, de data aceasta vom avea o sume mult mai mici spre sfârșitul anului 2020, care pot fi relansate într-un ultim apel la proiecte din cadrul acestui program. Nu vor fi miliarde, nu vor fi nici sute de milioane, ci mai repede zeci de milioane și deci ne vom concentra pe puține proiecte. Aș dori să indic că criza COVID, bineînțeles, a afectat sau afectează proiectele în curs de executare, uneori s-au sistat lucrările și un lucru important pentru noi este faptul că timpul pierdut din cauza crizei COVID Eh, să nu fie mai mult de 3 până la 6 luni. Și Astfel, vom oferi flexibilitate suplimentară de mm, cel mult un an pentru a ține cont de impactul crizei COVID. Și domnului Cuf aș dori să-i spun că, într-adevăr, am subliniat eh, unele dintre sumele afectate pentru uh, legăturile care lipsesc la proiectele transfrontaliere, dar n-am uh, investit doar în 5 sau 6 proiecte, ci în 130 de proiecte în acest uh, apel și avem un portofoliu de 800 de proiecte în total și ce, proiectele mici pot fi la fel de importante ca cele mari. Și pentru a răspunde domnului Marinescu, domnului Zile și domnului Cufer și în ceea ce privește monitorizarea portofoliului, iată ce am avut de spus. Pentru a vă răspunde dumneavoastră, domnului, uh, domnule președinte și domnului Marinescu, pot să spun că în momentul în care investim în, în, în sistemul RTMS, în, o facem la cel mai înalt standard, în conformitate cu uh, planul care vizează secțiunile transfrontaliere și investițiile legate de coridoare. Avem un plan până în 2023, deci pentru secțiunile care trebuie finalizate până în 2023, mm, lucrăm mult la asta pentru că planul va trebui să fie completat la un moment dat de următoarele faze pentru a putea, așa cum a spus domnul Marinescu, să avem o punere în aplicare coordonată între, cor- între coridoarele pentru transportul de mărfuri. Și iată ce am avut de spus în legătură cu RTMS și observăm într-adevăr, domnule președinte, că nu e ușor să sunt dific, există dificultăți de investiții în statele membre, dar observăm și că în ultimii ani e multe state membre au uh, hotărât uh, să implice rețele întregi, dar și state mai mari și doresc să subliniez faptul că uh, s-au făcut investiții mari în RTMS și în țările de co coeziune, având în vedere uh, fondurile disponibile din coeziune. Ați pus o întrebare în legătură cu combustibilii alternativi. Într-adevăr, și prin facilitatea de blending uh, sprijinim aceste proiecte. Am avut uh, peste 10.000 de puncte de încărcare nu e suficient. Sunt de acord cu domnul Danielson că avem nevoie de mult mai mult și uh, experimentăm cu această facilitate de blending care în viitor, în viitorul CFM, ne-ar, poate arăta, ne-ar putea arăta ce putem face în următoarea perioadă. De asemenea, investim uh, în, investi- în uh, combustibili durabili uh, în aviație, pentru uh, infrastructura în porturi și aeroporturi și infrastructura pentru combustibili uh, uh alternativi uh, în aeroporturi. Și, bineînțeles, se va investi din ce în ce mai mult în astfel de proiecte. Două observații acum. Doamna Virkunan și domnul Cuf au vorbit despre faptul că în ultimul apel din 2019, 80% dintre proiecte aveau și un obiectiv de climă. Vom vedea în curând cum se vor încheia negocierile pentru perioada viitoare, dar în ceea ce privește aspectele legate de climă, am uh, hotărât că 60% din proiecte vor avea obiective de clină. 60% e mult în comparație cu alte instrumente. Și uh, Parlamentul, Consiliul și Comisia am fost sigur că vom reuși să atragem astfel de proiecte pentru că avem experiența care ne arată că investim acolo unde trebuie să investim, în căile navigabile interioare, combustibili alternativi sau interoperabilitatea. De ce nu suntem la 100%, domnule Cuf? Pentru că avem și investiții, de exemplu, în sisteme cum ar fi colectarea de date, interoperabilitatea și uh, ITS. Și nu au fost neapărat toate legate de aspecte legate de clima și mediu. Deci, Eh, sau pot să vă dau un alt exemplu, investiții în eh, siguranța rutieră, în îmbunătățirea eh, siguranței drumurilor. Nici acestea nu au legătură directă cu proiectele ecologice, dar sunt lucruri importante de finanțat din Facilitatea Conectării Europei. Deci suntem mândri de acest procent de 80% din proiecte cu obiective climatice este extrem de mult. Un ultim aspect acum, la solicitarea domnului Marinescu în legătură cu uh, planificarea pentru următorii șapte ani. Într-adevăr, așa cum știu doamna Virgunen și domnul Marinescu, rezultatul negocierilor a fost că e nevoie de o planificare multianuală și în momentul în care se ajunge la un acord în negocieri, la trilog, uh, triloguri, Comisia va adopta un act delegat cu planificarea pentru primii trei ani. Și, bineînțeles, vom reveni cu plăcere în fața Comisiei dumneavoastră, domnule președinte, pentru a vă informa și pentru a informa direct pe raportorii care se ocupă de facilitatea conectarea Europei, să ne asigurăm că va exista o coerență între activitatea comisiei dumneavoastră și activitatea noastră. Mulțumesc! Nu am intrat în uh, detalii în legătură cu complementaritatea întrebările doamnei Bilbao. Într-adevăr, dacă sumele alocate vor fi mici uh, în uh, comparație cu ceea ce dorește Parlamentul, bineînțeles, va fi nevoie de complementaritate cu alte surse de finanțare, cum ar fi InvestEU și RRF. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Reuters. Mulțumesc că a fost o contribuție foarte importantă pentru că până la urmă oferă o bază pentru activitatea noastră. E bine să avem regulamente și așa mai departe, dar operațiunile în sine, proiectele în sine și capacitatea noastră de a le sprijini pentru a îmbunătăți conectivitatea ă, sunt lucruri foarte importante. Această oră pe care am uh, <laughs> petrecut-o împreună cred că face bine um, la moralul uh, membrilor comisiei noastre. Tocmai am fost informat că doamna Deli, din păcate, nu uh, va veni deloc pentru că e bolnavă. Sper că nu are COVID. Sper și pentru ea și pentru noi. Sper că nu e nimic grav, deci voi prezida eu ședința până la capăt. Trecem uh, la următor, uh, următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii în legătură cu raportul și amendamentele la raportul privind anul european al transportului pe calea felată. Și uh, a, trebuie să vă spun că raportarea noastră, Ana de Parne, se conectează și se deconectează într un are probleme de conexiune și așa că voi începe cu raportorii din umbră. Înainte de a da cuvântul raportoarei. A, ah, dar iată, doamna Parne e prezentă. Bun, foarte bine. A reușit să ni se alăture. Sunteți raportare și aveți cuvântul 3 minute pentru a ne prezenta raportul dumneavoastră. Aveți cuvântul. Président, Monsieur Riquet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Riquet. O să vorbesc germană în aceste trei minute, doamnelor și domnilor. Uh, Stimați raportori din umbră și stimați reprezentanții ai Comisiei, generația Fridays for Future și mișcarea globală a oamenilor care se implică pentru mediu, dar și oamenii de știință ne arată foarte clar. Numai printr-o regândire a automatismelor noastre de mobilitate și numai printr-o schimbare la modul în care folosim uh, transporturile și un transfer de pe șosele pe șină, putem să ne atingem obiectivele. Cu atât mai sigur este că Uniunea Europeană a declarat anul 2021 ca anul european al transportului feroviar. Aș vrea în primul rând să adresez mulțumirile tuturor colegilor pentru ideile pe care mi le-au transmis, raportori din umbră, dar și ceilalți colegi și cred că suntem pe multe puncte de acord transportul feroviar în Europa trebuie să continue. Eu, ca raportor, doresc să avem o poziție puternică în Parlamentul European, care să poată să fie susținută de către cât mai multe grupuri și să putem să avem un mandat puternic când mergem în trilog și să ne atingem obiectivele. Mă bucur foarte mult că există un interes uh, foarte mare la anul european al transportului feroviar. Am avut senzația chiar că a crescut interesul, primesc din ce în ce mai multe întrebări. Există multe așteptări, există un interes sporit și concentrarea pe transportul feroviar și pe creativitatea tuturor actorilor uh, sunt esențiale. Transportul feroviar uh, este scheletul unor acțiuni pentru viitor, pentru că Trenul reprezintă de fapt și un simbol pentru succesul uh, Europei și pentru transformare. Transferul uh, de um, de um, transport, modul, modul de transport din, uh, de pe șosele pe și șină este un lucru esențial așadar. Deja anul trecut am avut mai multe obiective pe care le-am stabilit, dar nu sunt atinse, din păcate, așa că eu propun să folosim anul acesta pentru ca să avem un discurs global, pan-european, măcar pentru ca să ne atingem obiectivele. Aș dori să vorbim despre o renaștere a transportului feroviar în curând și trebuie să punem în aplicare toate aceste viziuni. Anul uh, transportului feroviar trebuie să ne ofere idei și trebuie să și stimuleze discuțiile între noi pentru ca în fine să se ia deciziile pe care le așteptăm. Șinele uh, trebuie să fie gândite altfel, dincolo de limitele naționale. Trebuie să vorbim de o rețea paneuropeană. Vedem, de exemplu, că rețeaua de uh, înaltă viteză este deja uh, pe cale să se dezvolte, dar în continuare arată ca un mozaic. Avem nevoie, deci, de o digitalizare în domeniu și avem nevoie de o, o schimbare majoră, pentru că nu putem să ne gândim decât transfrontalier. Toate uh, aceste schimbări vor avea apoi efecte imediate pozitive pe cetățeni. În pandemia de coronavirus am văzut că transportul pe șină este un schelet care poate să ducă foarte multe. Este un sistem foarte rezilient. Mă bucur foarte mult că s-a acceptat creșterea de către colegi creșterea pe care am propus-o eu de fonduri pentru transportul feroviar în cadrul CFM-ului și cred că trebuie să facem în continuare presiuni pentru ca rolul uh, trenului să fie înțeles în toată Europa așa cum îl înțelegem noi. Să nu uităm de anul european al transportului feroviar pentru că eu cred că este esențial să se înțeleagă atractivitatea acestui mijloc de transport. Drepturile pasagerilor um, trebuie de asemenea să fie cunoscute și um, transportul feroviar să fie bine conectat cu celelalte moduri de transport, iar biletele ar fi bine să fie ușor de cumpărat. Sper că anul viitor, care este anul um, european al transportului feroviar, să folosească toate aceste oportunități, să definim și mai multe puncte de atracție culturală care să poată fi atinse prin transportul feroviar și mă bucur și că truenurile de noapte acum au uh, o culoare albastră cu stele galbene și sper să fie așa pentru toate trenurile de noapte pentru ca să se înțeleagă anul viitor că este anul european al transportului feroviar. Mobilitatea înseamnă că legăm Europa și că oamenii sunt mai apropiați unii de alții. În final aveam 5 minute, dar cred că le-am depășit, îmi pare rău. Anul uh, transportului feroviar trebuie să fie deci uh, și un eveniment cultural, să ceară o schimbare de mentalitate, să fie un proces pentru ca noi, europenii, să ne gândim cum arată mobilitatea viitorului și care este procentul pe care îl uh, joacă aici transportul feroviar. Trebuie să ne întrebăm și dacă vrem să mai luptăm și pentru investiții suplimentare. Eu mă bucur foarte mult de colaborarea cu echipa excelentă a raportorilor din umbră pe care o am. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana, foarte mult! E adevărat că ați depășit cu mult timpul pe care vi l-am uh, acordat, dar așa nu mai aveți concluzie. Acum o să-i dau cuvântul doamnei Gacinska Elisabeta, care este lângă noi, cred. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte vorbesc de fapt în numele colegii Jamele Thaler, care mi-a lăsat uh, un discurs. Raportarea din umbră dorește să spună că în primele runde de negocieri grupurile politice s-au apropiat unele de altele și sper ca să rămână așa și la uh, colaborarea viitoare. Mai sunt însă anumite puncte care trebuie clarificate. Nu trebuie să vorbim numai despre cum putem să unificăm rețelele, trebuie să și stimulăm transportul feroviar și să ne asigurăm că majoritatea problemelor sunt uh, mai degrabă de natură externă și să nu mai fie sau să existe și bariere interne. E inutil să tot repetăm același lucru și anume că trenul este esențial pentru transporturi uh, de mărfuri și că deci în economie joacă un rol foarte important pentru că toți cei care știu deja acest lucru așteaptă de la legislator să acționeze. De ce nu a fost încă folosit potențialul căilor ferate, e întrebarea până la urmă. Eu cred că pentru că până acum transportul feroviar nu a fost atât de eficient ca transportul pe șosele. De ce să fie așa? De ce, de ce să fie atât de scump transportul cu trenul? Poate că a fost vorba de protecționism până acum din partea statelor membre, dar uh, unele probleme minore, precum iluminarea pe trans, transele feroviare a fost o problemă și uh, de aceea eu cred că mai sunt multe lucruri minore care trebuie să fie înlăturate, dar sunt lucruri care s-au discutat timp de 20 de ani până acum. Există mai multe probleme pe care alte moduri de transport nu le întâlnesc. Cred că vom avea succes uh, anul viitor dacă vom aborda toate aceste probleme în uh, activitatea noastră legislativă. Bineînțeles că mă doresc să putem colabora mai departe în acest context. Mulțumesc foarte mult, Elizabeta. Iar acum din partea SD, Ismail Ertu, care este la distanță. Ismail, ne auzi? Sau nu mai ești? Mă auziți? Da, bună ziua, dragi colegi, bună dimineața. Bună dimineața, Dominic. Mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare, mulțumesc pentru discuții, iar următoarea și sper ca ultima reuniune a raportorilor din umbră să aibă loc astăzi mai târziu pe dosarul acesta. Atunci când Comisia a propus ca anul 2021 să fie anul uh, transportului feroviar, circumstanțele erau diferite de astăzi, bineînțeles. Acum uh, suntem în a șaptea lună a pandemiei globale care a lovit uh, și acest sector, dar vreau să mulțumesc foarte mult tuturor. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru faptul că s-a recunoscut că sectorul feroviar a fost unul din cele mai afectate, dar și din cele mai importante, pentru că uh, ne-a ajutat enorm în timpul crizei. Angajații din uh, domeniul feroviar, din căile ferate, au continuat să lucreze și au asigurat un transport al mărfurilor și o aprovizionare esențială cu medicamente și cu alimente. Atunci când e vorba de amendamentele de compromis, dragi colegi, eu zic că o să le discutăm mai târziu astăzi, dar uh, după câte văd, amendamentele de compromis au preluat foarte multe din prioritățile S și D, nu numai dimensiunea socială a căilor ferate, dar și îmbunătățirea condițiilor de lucru din sector. O mare parte a fondurilor și investițiilor au fost menționate pentru că e nevoie de investiții în infrastructură și s-a vorbit și despre importanța transferului în modalității de transport către căile ferate. Pe total, eu cred că Propunerea comisiei a fost uh, îmbunătățită, are mai multe substanțe acum și cred că documentul la care lucrăm va fi un document foarte bun pe care vom putea să-l susținem și care va putea să fie considerat punctul de plecare al renașterii căilor ferate după pandemie. Mulțumesc încă o dată colegilor mei, raportori din umbră și raportori, pentru ca să putem finaliza cât mai repede acest dosar împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, Ismail. O să-mi dau și mie cuvântul acum pentru că sunt raportor din umbră pentru grupul Renew. Aș vrea în primul rând să mulțumesc raportorului pentru eforturile depuse. După prima noastră reuniune am putut constata o capacitate deosebită de a regrupa pozițiile și opiniile nu există, de fapt, o linie foarte mare de fractură între grupuri uh, în ceea ce privește transportul uh, feroviar. Considerăm cu toții că este un element cheie al uh, tranziției ecologice. Subiectul așadar se bucură de un consens evident și cred că la reuniunea noastră din această după-amiază, când vom discuta amendamentele de compromis, s-ar putea să constatăm că este ultima necesară. Ceea ce s-a mai spus aici, problema deciziei comisiei și a raportului uh, pe care l-am făcut pe subiect, nu este neapărat discuțiile dintre noi despre ceea ce e nevoie să facem pentru ca să îmbunătățim uh, situația căilor ferate pentru cetățeni și a cetățenilor față de căile ferate, ci este o problemă pe care o recunoaștem de fiecare dată și anume că E vorba de un an de promovare a căilor ferate, e un an în care Uniunea Europeană a decis să pună în lumina reflectoarelor uh, transportul feroviar și încearcă să convingă oamenii să se îndrepte mai mult către transportul feroviar. Deci e un fel de triunghi în care actorii din domeniul căilor ferate vor deveni uh, protagoniști și va trebui să comunicăm foarte bine în același timp uh, cu ei. Deci trebuie să punem, după cum ziceam, lumina reflectoarelor pe modul uh, de transport pe șină și să arătăm că este vorba de un transport al viitorului și nu al trecutului. E vorba așadar și de un aspect cultural, de legăturile culturale pe care le putem crea, dar și de cultura trenului, pentru că tradiția trenului există în Europa de foarte mult, este un continent care până la urmă a dat naștere transportului feroviar și care acum trebuie să-și reaproprieze acest mijloc de transport, bazându-se pe tehnologii mai noi, pe dezvoltări, Um, și pe modernizare. Este un moment în care putem spune că actorii din acest domeniu care vor promova modul de transport, dar și cetățenii se vor apropia într-un mod în care însă până acum n-a mai fost cazul pentru că sperăm ca să fie un mod de transport de viitor. Există și adversarei căilor ferate sau indiferenții față de căile ferate și aici eu zic că uh, după cum a zis și raportorul nostru, merită să creștem bugetul pentru ca să luptăm și cu ei. Un milion de euro pentru, o, pentru manifestări în 27 de țări înseamnă 300 de mii pe țară, dar vă dați seama, în Germania 300 de mii nu e foarte mult pentru ca să putem face activități de promovare. Eu zic că ar trebui un buget un pic mai mare. După cum a zis-o și raportorul nostru din umbră, Ismail, eu cred că uh, societatea trebuie să fie asociată nu numai ca consumator al căilor ferate, ci și ca actor de uh, promovare din, pe această piață a muncii care este atât de importantă. Nu vreau să-mi explodez și eu timpul de vorbire, cum spune vorbitorul, ci vreau să mi respect ce mi-am acordat dar uh, sper și cred că vom ajunge la un acord definitiv pe compromisul uh, acesta în după miaza care vine, să mergem cu toții în aceeași direcție. Acum o să dau cuvântul, cred că, de fapt, nimănui din partea ECR, deci dau cuvântul mai degrabă doamnei Dali, pentru că dumnea ei reprezintă GUE. Doamna uh, Dali, cred că este în sală. Vă rog. Um, Mulțumesc. Îi suntem, bineînțeles, răscători, recunoscători cu totul Ane pentru acest raport și pentru abordarea um, uh, foarte inclusivă și um, cuprinzătoare pe care a avut-o la reuniunile raportorilor din umbră. Majoritatea amendamentelor au fost incluse, deci a fost o abordare foarte constructivă. Bineînțeles, că noi nu suntem de acord cu promovarea liberalizării sectorului feroviar, care se tot reiterează în raport, însă, acestea fiind spuse, e totuși o ocazie deosebită de a promova calea ferată drept sector foarte sustenabil, cu niște condiții bune de ocupare, de angajare și care își aduce o bună contribuție în ceea ce privește mediul înconjurător. În raport se sublinează nevoia de a avea o conectivitate teritorială prin linii secundare și încurajarea conectivității în zonele rurale. Pentru noi este un element esențial și cred că putem juca un rol important aici. s-au făcut uh, multe în ceea ce privește compromisurile, amendamente de compromis. Revertor la ce spunea Ana, rolul istoric al căii ferate în ceea ce privește prosperitatea Europei și faptul că acest sector face parte din patrimoniul nostru cultural e ceva ce ar trebui promovat. Și cred că ar trebui să facem cu toții apel la memoria comună a Uniunii Europene în acest sens. recunoaștem să promovăm de exemplu, lucrătorii din sector, sindicatele, deoarece aceștia sunt printre cei care s-au luptat cel mai mult pentru drepturile lucrătorilor de-a lungul istoriei, deci au, au avut o contribuție deosebită în acest sens. Și ca și alți colegi, credem că uh, faptul că în raport se vorbește despre condițiile de muncă e foarte important. Uh, mai ales uh, după această pandemie COVID. Va fi important să motivăm personalul, să-l atragem, să avem noi angajați și asta se poate doar dacă există niște condiții bune de muncă și dacă sunt eliminate formele precare de angajare. Ne place de asemenea faptul că în raport se vorbește despre diferitele obstacole structurale cu care se confruntă acest sector și care îi limitează eficiența. Și s-au făcut, bineînțeles, eforturi pentru a face legătura între anul european al căilor ferate și aceste chestiuni pe care le discutăm, legate de conectivitatea transfrontalieră, rețelele TNT sau ceea ce spunea și dumneavoastră, domnule președinte, reducerea de finanțare pentru calea ferată. Sunt anumite puncte care ar putea fi dezvoltate mai mult, uh, să știm că și celelalte grupuri au fost foarte atente să nu menționeze alte forme de transport și ne pare rău că uh, nu prea se menționează trecerea de la transportul aerian la cel feroviar, faptul că unor se poate face asta, dar în orice caz vreau să o felicit încă o dată pe Ana și aștept uh, reuniunea noastră din această după amiază. Vă mulțumesc, doamnă Dali! Acum le voi da cuvântul membrilor care au cerut să intervină. Avem întârziere, dragi colegi, poate că vi se pare ciudat, dar chiar suntem în întârziere. Și multe persoane au cerut să intervină, de aceea v-aș ruga să vă exprimați uh, preț de un minut fiecare pentru a nu depăși timpul și a lua din uh, timpul pe care îl avem pentru următorul subiect. Deci următorii au și ei dreptul să se exprime. Un minut, știu că e puțin, însă am încredere în spiritul dumneavoastră de sinteză. Începem cu domnul Novakov de la PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să-i mulțumesc uh, Barbare și celorlalți raportori din umbră pentru munca lor. Fiecare an ar trebui să fie anul căilor ferate și după această lansare inițială eu sper să reușim să menținem uh, acest accent pe căile ferate și să promovăm această modalitate ca fiind o modalitate sustenabilă, rapidă, modernă și uh, ecologică de transport. Acum, eu nu cred că fondurile disponibile vor fi disponibile pentru a face asta. Însă, e o ocazie bună să începem să ne gândim la asta, deoarece avem niște inițiative foarte bune în unele state membre. Trenuri de noapte, de pildă, trenuri low cost. Deci ar trebui să trecem la o finanțare uh, reală, începând cu Agenția Feroviară Europeană și toate acele conexiuni care lipsesc. Deci să trecem de la vorbe la fapte aici. Dacă e o valoare, că e nevoie de 1,5 miliarde pentru acele legături care lipsești pentru a încuraja dezvoltarea rețelei, atunci ar trebui să trecem la treabă și să facem ceea ce zicem prin finanțare. Mulțumim, domnule Novakov. Acum are cuvântul domnul Danielson de la SND. Mulțumesc! Și eu vreau să-i mulțumesc raportare pentru munca făcută. Voi fi foarte subțint. Așa cum spunea și colegul meu Ismail, raportorul din umbră, suntem foarte mulțumiți de acest raport. Aveți sprijinul nostru larg în ceea ce vrește prioritățile, condițiile sociale lucrătorilor. Aș vrea doar să subliniez un element important, cred eu, pentru transportul uh, feroviar de călători, și anume că pe viitor va fi mare nevoie uh, să facem efort în acest sens. Dacă vrem ca transportul de călători să devină ceva real între marile orașe în Europa continentală, pentru asta e nevoie de un sistem de ticketing, de emiterea biletelor care să funcționeze. Altfel n-ai cum să ai un sistem transfrontalier de transport rural, uh, feroviar care să ajungă și în zonele rurale. Deci trebuie să fii capabil uh, să mergi din punctul uh, A în punctul B cu același bilet, deci să nu fie probleme. Deci asta aici ar trebui să facem noi mari uh, eforturi, deci pentru uh, emiterea de bilete. Mulțumim, domnule Dales Danielson. Doamna Bilbao Isascun are cuvântul. Bilbao Barandica Muscați Isascun. Sí, gracias. Mulțumesc. Căile ferate au potențial extraordinar și pentru a combate schimbarea climatică și noi uh, avem contribuții pentru a îmbunătăți filosofia din raport. Trebuie să fie un sector mai atrăgător. Pentru asta ai nevoie de mai multe eforturi, de prețuri mai bune, de servicii mai bune și asta se promovează încurajând concurența, dar și mm, ducând la bun sfârșit infrastructurile de bază proiecte prioritare, care cele TNT și trebuie uh, respectate angajamentele de investiții și cel de-al patrulea pachet feroviar. Acestea sunt instrumentele pentru a combate fragmentarea de pe piață și trebuie accelerată implementarea IRTMS peste tot. Al doilea lucru, industria feroviară. Aici sunt multe proiecte inovatoare care țin uh, cont de obiectivele din planul de redresare și nevoie de un sprijin hotărât aici sunt instrumente cheie pentru a profita de pe urma potențialului pe care o oferă, pentru a avea un transport feroviar inteligent pentru mobilitatea noastră. În al treilea rând, trebuie să dinamizăm toate cunoștințele, tot know-how-ul de jos în sus pentru a întrerupe dinamice și rutine actuale și pentru a elibera întreg potențialul acestui sector. Și în ultimul rând, autoritățile locale și regionale sunt esențiale Orașele acestea sunt marile protagoniste și vor fi și pe viitor. Și în acest sens, cred că trebuie să includem transportul urban în acest raport. Și vă mulțumesc. Vă mulțumim, Isascun, și le mulțumesc și interpreților pentru că au reușit să interpreteze uh, cu un debit foarte ridicat, uh, fără imagine, foarte dificil din partea lor, dar iată, au reușit și le mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Lucașesca. Mulțumesc! Pentru a crește potențialul căilor ferate, să nu uităm că, în primul rând, călătorii sunt cei care ar trebui să beneficieze de pe urma căilor ferate. Ar trebui să fie încurajați să folosească trenurile care să fie sigure, ecologice, însă trebuie să avem trenuri fiabile, cu legături suficiente, dacă vrem să modificăm uh, situația și comportamentul călătorilor și drepturile călătorilor trebuie, bineînțeles, respectate, ca și în sectorul aviatic sau cel rutier. Mă gândeam de asemenea și la compensații uh, în caz de întârzieri sau la faptul că uh, și în zonele îndepărtate ar trebui să existe legături uh, feroviare. Anul 2021 ar trebui să fie anul căilor ferate și al căilor ferate pentru călători. Mulțumim, doamna Lucașesca, doamna Garcia Munoz acum. Mulțumesc! Ultima oară când am vorbit despre asta, am subliniat cât de importantă e accesibilitatea pentru toate teritoriile și pentru toți uh, călătorii. Și faptul că trebuie să fie mai ieftin, să avem un model care să nu discrimineze pe nimeni și să fie rezilient. Și dacă vrem să dăm un impuls real, un imbold real, trebuie revizuit regulamentul de rețelele transeuropene și pentru asta e nevoie de un angajament obligatoriu din partea UE și a statelor membre pentru a spori importanța acestui sector. Coridoarele de mărfuri sunt importante, trebuie făcute progrese în ceea ce privește interoperabilitatea rețelelor și trebuie redusă povara administrativă și armonizate procedurile administrative. Trebuie să avem un trafic uh, înlesnit, mai ales uh, transfrontalier și trebuie să ne gândim de asemenea și la faptul că lucrătorii trebuie uh, pregătiți, formați din nou. Săptămâna asta s-a semnat declarația de la Berlin da, identificăm și noi uh, aceleași nevoi. De aceea Consiliul trebuie să crească finanțarea în programele europene care au un impact asupra sectorului transporturilor. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Garcia Munoz. Aș vrea să știu dacă domnul Liberațchi, dragă Boguslav, ești conectat, a, a, sunteți conectat, vă dau cuvântul. Se pare că nu legătura cu Polonia se pare că are probleme. Domnule Liberațchi, vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Euh, Între timp îi vom da cuvântul doamnei Leila Șaibi, care este aici în sală, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur să văd că există un consens aici în ceea ce privește um, căile ferate și mă bucur să văd că suntem cu toții de acord, indiferent de grupul nostru politic, pentru a avea un sector feroviar cu o parte mai mare pe piață, atât la călători cât și la mărfuri. Și mă bucur că avem acest an european al căilor ferate pentru sensibilizarea publicului și pentru a comunica în legătură cu binefacerile acestui sector. Însă acest an european nu trebuie să fie doar o operațiune de comunicare. Da, toate aceste declarații de dragoste pentru calea ferată sunt uh, ok, sunt bune, dar realitatea nu prea e roz. Realitatea e că s-a deschis concurența cu trei pachete feroviare care au, au făcut mult rău acestui sector. A scăzut foarte mult transportul de mărfuri din cauza liberalizării în Franța. Vă dau un exemplu. În 2000 aveam 50 de milioane de tone transforma, ă, transportate. În 2014 s-a ajuns la 32 de milioane de bunuri ă, transportate feroviar. Deci o mare scădere pentru a dezvolta acest sector, nu e suficient să declari un an european, ci trebuie oprită liberalizarea acestui sector, credem noi, și, dezvolt- și trebuie dezvoltat serviciul public. Și, doamnă raportor, sper că acest element central până la urmă să ajungă să se regăsească în raportul dumneavoastră. Boguslav, domnule Liberațchi, sunteți conectat? Puteți interveni? Nu. Atunci îi dau cuvântul doamnei Vera Tax, care este aici în sală. A, nu, de fapt este conectată. Ca raportare din umbră pentru aviz la Comisia Regii, cred că acest an european al căilor ferate ne ajută în ceea ce ambițiile noastre legate de pactul ecologic și ne ajută și în ceea ce trebuie, privința ceea ce trebuie făcut în regiunile noastre. Țin să subliniez asta, deoarece în celelalte privințe suntem de acord și uh, colegii de la S&D, raportorul din umbră și uh, Ceilalți raportori fac o treabă minunată, însă trebuie să ne concentrăm mai mult pe o mai bună cooperare între autoritățile locale și cele naționale, mai ales în regiunile de frontieră, deoarece acolo chiar lipsește această posibilitate de a avea conexiuni feroviare pentru cei care locuiesc în zonă. Deci ar trebui să ne concentrăm și pe acest element. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Eu cred că am încheiat cu intervențiile membrilor. Acum îi voi da cuvântul uh, comisiei, doamne Elisabeth Werner de la DG Move. Doamnă Werner, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, stimată doamnă raportor, vă mulțumesc tuturor membrilor pentru sprijin. Da, într-adevăr, un moment important acum. Atenția e într-adevăr asupra acestui sector. Am văzut-o și în rândul dumneavoastră, și la miniștri, și în rândul publicului general. Facem eforturi pentru, să, pentru a se adopta această propunere ca anul 2021 să fie anul european al căilor ferate. Așteptăm să fie adoptată măsura rapid și nu ne dorim niciun fel de întârziere. În același timp, bineînțeles, trebuie să recunoaștem că această pandemie a avut un efect asupra pregătirilor noastre. Deci dacă am avea ceva flexibilitate pentru proiecte la începutul anului 2022, ar fi foarte bine. Ascultându-vă pe dumneavoastră și ascultând discuțiile, e clar că există multe obiective de politici pentru calea ferată. Acest an european ar trebui să fie un program deschis cu multe aspecte care pot să fie discutate pe de o parte, sperăm să avem ocazia de a accelera această schimbare pe care ne-o dorim. Putem pregăti legislație, putem discuta despre implementare, despre performanța căilor ferate. Pe de altă parte, vrem să facem aceste activități de promovare pentru a merge dincolo de părțile interesate obișnuite și pentru a ajunge în fiecare regiune europeană. Să în același timp trebuie să fim realiști în ceea ce privește <laughs> eventuale realizări dintr-un an de zile. Și știți că nu nici nu avem un buget separat, știți care e propunerea comisiei, va trebui să ne uh, bizuim aici pe programele existente. Însă, în ciuda acestui fapt, vrem să profităm de ocazie și vreau să subliniez acest fapt și după ce se va încheia această pandemie și cu obiectivele din pactul ecologic, putem avea aici un catalizator pentru a ne atinge obiectivele noastre și pentru a schimba situația. Și dacă îmi permiteți un ultim cuvânt referitor la finanțare, în legătura cu discuția anterioară de altfel. Ne-am dorit foarte mult dacă reducerile la bugetul uh, Uh, pentru agenția feroviară ar uh, fi uh, dacă s-ar renunța la aceste reduceri. E esențial să avem această agenție pentru a armoniza sistemul european, pentru că același tren să poată fi operațional peste tot. Asta ar reduce costurile și ar îmbunătăți capacitatea de servicii. Și aveți dreptate. Uh, desfășurarea IRTMS are întârziere și trebuie să ne concentrăm pe asta, deoarece e elementul de bază pentru modernizarea căilor ferate și pentru a ne asigura că, într-adevăr, putem avea aici legătura cu restul sistemului de transporturi pentru a menține siguranța și pentru a putea profita cât mai mult de pe urma capacității existente. Dacă vrem să ne atingem ambițiile în acest domeniu, așa cum se menționează și în comunicarea la pactul ecologic, e nevoie de o mare modificare a volumului de transport de mărfuri, de la să se transporte mult mai multe bunuri pe calea ferată decât în prezent, deci față de transportul rutier. Deci pentru asta trebuie îmbunătățit sistemul ca acesta să fie mult mai performant. Mulțumim, doamnă Werner. Domnule Liberaschi, Văd că ne lansați un ultim apel disperat. Vom încerca să vă dăm posibilitatea de a vorbi. Deci, domnule Liberațchi, Boguslav, sunteți conectat, puteți interveni. La Pologne ne plus. Nu răspunde Polonia? Domnule Liberațchi, dacă ne auziți, vă rog să apăsați pe butonul speak. Mr. Liberatsky, please press on the speak button. Se pare că nu merge sub nicio formă. Dacă se conectează, îi dăm imediat cuvântul. Boguslav, îți văd foile de pe birou.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 pentru că vedem foile de pe birou. Bun, mergem mai departe, pentru că se pare că nu funcționează sub nicio formă. Bun, dau cuvântul comisiei, nu raportoarei noastre, doamna de Parne, pentru că am înțeles că ne-a părăsit între timp, ci dau cuvântul domnului Crev de la Verzi, care va trage concluziile. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, doresc să cer scuze în numele Anei de Parnei, care nu poate fi prezentă în încheierea dezbaterii. Dânsa dorește să mulțumească tuturor raportelor din umbră și celorlalți membri pentru contribuții, va ține cont de acestea și Ana va coopera cu dumneavoastră în continuare pentru ca Parlamentul uh, să aibă un document uh, cât mai bun uh, um, pentru acest subiect important. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și eu tuturor și revin la ceea ce a spus doamna Bernard, din partea Comisiei. Anul European al Căilor Ferate. Acum, când Uh, avem uh, pactul ecologic, reducerea bugetului Agenției Europene pentru căile ferate este de neînțeles. Sper, deci, că Comisia va sprijini Parlamentul și se va reveni la bugetul prevăzut inițial, pentru că nu poate nimeni înțeleagă, să înțeleagă cum e posibil să-i reduci bugetul chiar când e anul european al căilor ferate. Uh, sper, deci, că se va restabili situația. N-am putut să ne conectăm cu Boguslav, grav, îmi pare foarte rău. Acum revenim, ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume o nouă strategie pentru IMM-uri în UE. Voi uh, da mai întâi cuvântul domnului Ferreira, raportor de la GUE și apoi raportorilor din Umbra. Domnule Ferreira, raportor privind uh, promovarea IMM-urilor, aveți cuvântul. Nu e conectat, domnul Ferreira, iată, avem în continuare probleme, așa că domnul Frankowski are cuvântul, raportor din umbră de la PPE. Sper că e alături de noi. Domnule Frankovski, aveți cuvântul. Mă auziți? Da, vă auzim. Bun. Domnule președinte, dragi colegi, mai întâi Aș dori să mulțumesc raportorului domnului João Ferreira pentru uh, avizul său la raportul privind strategia pentru întreprinderile mici și mijlocii. Grație bunei cooperări între grupurile politice și grație uh, Uh, eforturilor secretariatului, uh, am uh, reușit să ajungem la compromisuri bune. Nu niciun dubiu că micro-întreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, reprezintă forța care duc înainte economia europeană. E vorba de 25 de milioane de firme și reprezintă aproximativ 66% din locurile de muncă din Europa, adică 100 de milioane de angajați. Ecosistemul din turism contribuă, contribuie direct sau indirect la 10% din PIB-ul european. Este important să avem o politică europeană de turism cu linia sa bugetară proprie în următorul cadru financiar multianual. Cu toții trebuie să fim de acord că situația economică a Uniunii depinde uh, direct de situația IMM-urilor. În calitate de legiuitori, trebuie să influențăm politica europeană, o politică europeană pentru IMM-uri care să le creeze un climat de afaceri favorabil, să reducă barierele de pe piață, să reducă birocrația și să se asigure că toate IMM-urile vor beneficia de pe urma unei piețe interne complet integrate. Firmele europene joacă un rol cheie pentru crearea de competitivitate, prosperitate și suveranitate economică și participă la crearea de locuri de muncă în Europa. Ținând cont de faptul că transformarea digitală este în continuare una dintre principalele provocări, dar și oportunități cu care se confruntă IMM-urile astăzi, este important ca interesele lor să fie bine reflectate pe agenda politică. Mulțumesc! Mulțumesc. Raportorul tot nu e conectat. Bun. Dau cuvântul acum doamnei Cutaia, care reprezintă pe domnul Americ, raportor din umbră de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte. IMM-urile și transporturile, în mod deosebit, au fost extrem de importante în primul val al pandemiei și au, și-au jucat rolul pentru a se asigura că sunt uh, livrate mai ales medicamentele pe întregul continent. Um, însă, uh, activitatea turistică a fost complet stopată aproape. De aceea este foarte important să sprijinim IMM-urile din domeniul transportului și turismului, care se confruntă cu multă nesiguranță legătură cu piețele lor în viitor, având în vedere restricțiile legate de sănătate, de politicile de sănătate, dar și certitudinile economice. Sunt probleme cu care se confruntă um, interprenorii din uh, domeniul turismului și transportului. E nevoie ca IMM-urile să aibă acces la finanțe la nivel național și european. Acest lucru înseamnă că trebuie să reducă birocrația pentru a oferi uh, membrilor mai vechi și mai noi posibilitatea de a fi competente pe piață. Rolul competitiv al membrilor este foarte important pentru a promova durabilitatea și digitalizarea. Noile modeluri de afaceri vor facilita această dublă tranziție. Nevoia de tranziție este evidentă, dar tranziția trebuie să fie una echitabilă. De aceea, S și D dorește ca forța de muncă să fie cât mai bine calificată și recalificată. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă, trebuie să ne asigura că atunci când se schimbă peisajul de afaceri și lucrătorii să poată să beneficieze de această tranziție. E nevoie de locuri de muncă de calitate. Acest lucru va fi esențial într-o lume după COVID-19 în transportul și turism, având în vedere cât de multe locuri de muncă s-au pierdut în ultimele șase luni. IMM-urile din turism au nevoie de o politică comună europeană și o strategie pe termen lung și o linie bugetară specifică în CFM. O solicitare a Parlamentului și a Task Force-ului pentru turism de mult. Doar astfel turismul își va reveni în Uniunea Europeană. Ne bucurăm, în fine, că s-a introdus între amendamentele de compromis amendamentul SCD în legătură cu potențialul pe care îl are digitalizarea în crearea de noi calificări și pentru a atrage o forță de muncă feminină în domeniul transporturilor și uh, pentru a stimula antreprenoriatul uh, în rândul uh, femeilor. Doresc să mulțumesc raportorului și raportorului din umbră S și D, domnul Amerisc, și tuturor reputaților și raportorilor din umbră care lucrează la acest dosar. Mulțumesc, doamnă Cutaia. Jose Ramon are acum cuvântul de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu voi lua cuvântul în numele lui Ilian Chiuciuc raportul din umbră de la Renew. Așa cum a spus doamna van der Leyen în, des, în discursul său privind starea Uniunii, este evident că imm urile sunt, sunt, imm sunt motorul economiei noastre și al relansării economiei, dar sunt și cele care au fost cel mai greu afectate de efectele economice ale crizei COVID-19. Acest lucru este foarte adevărat pentru întreprinderile IMM-urile din turismul și uh, transporturi. Trebuie să ne concentrăm uh, pe nevoie de o strategie, de o nouă strategie pentru IMM-uri care să țină cont de impactul crizei COVID-19. Se subliniază faptul că trebuie să se reducă birocrația și povara administrativă pentru accesul la finanțare și mm, măsurile de cofinanțare pentru a permite creșterea veniturilor din transporturi și din turism. Raportorul nostru din umbră a subliniat de asemenea că trebuie să se evalueze legislația europeană care are un impact negativ asupra proporționalităților, proporționalității care face rău uh, operatorilor mici și e nevoie de coordonarea bunelor practici între statele membre pentru a analiza care măsuri are cele mai multe avantaje. În fine, eh, raportorul nostru din, nostru din umbră mulțumește raportorului pentru atitudinea constructivă și pentru dialog și pentru faptul că a inclus majoritatea propunerilor de la Renew în eh, amendamentele de compromis. Mulțumesc, Jose Ramon. Mi s-a spus că raportorul nostru este acum conectat, așa că îi dau cuvântul. Joao Ferreira are cuvântul pentru a-și prezenta raportul. sper că va pas être Sper că este conectat. Obrigado. Obrigado. Sper, sper, sper că Mulțumesc, sper că mă auziți acum. Sunt conectat de mai multă vreme, dar nu știu de ce, nu înțeleg. În, în momentul de față, când mi s-a dat cuvântul, respectivul buton speak nu funcționa. Aș dori să mulțumesc mai întâi tuturor celor care au luat cuvântul deja în dezbatere, raportorilor din umbră și în legătură cu avizul nostru aș dori să spun următoarele. Această discuție este extrem de marcată de situația în care trăim acum. IMM-urile din sectorul transporturilor și al turismului sunt printre cele mai afectate din cauza focarelor de coronavirus și există restricții la călătorie, la turism și de aceea au suferit foarte mult. Dar trebuie să nu pierdem din vedere și cred că asta am făcut în aviz, să ținem cont și de situația actuală de urgență, fără să pierdem din vedere o dimensiune mai structurală, mai amplă a problemei, care ține de aspecte structurale pe care le vedeam și înainte. Putem spune că, de exemplu, situația în care trăim acum a agravat în oarecare măsură și a accentuat o dinamică pe care o vedeam deja înainte și care a fost abordată deja în aviz. Un aspect care mi se pare important de subliniat și care uh, vine în urma crizei COVID-19 este că inegalitățile capacităților de intervenție a statelor pentru susținerea întreprinderilor pot agrava la rândul lor inegalitățile în piețele interne, pe piața internă între IMM-uri care au o bază națională diferită și deci e important să subliniem intervenția importanța intervenției statului cu subvenții pentru IMM-urile care se află în dificultate și că aceste susțineri duc la, până la urmă la menținerea locurilor de muncă, la elemente de stabilizare în politica salarială și așa mai departe, care ajută, bineînțeles, angajații. Dar trebuie să înțelegem și necesitatea de a susține mai mult uh, și la nivelul Uniunii Europene aceste IMM-uri, deci să nu accentuăm inegalitățile și concurenția care există deja deja în, pe piața internă între întreprinderile care au uh, un sediu diferit în diferite state membre. Măsura pe care o luăm e de aceea foarte importantă să se bazeze pe o evaluare de către comisie a diferențelor existente, așa cum s-a spus deja până acum, fie că e vorba de capitalizarea întreprinderilor, de nivelul de lichidități pe, de care dispun și de instrumentele pe care trebuie să le considerăm atunci când ținem cont de aspectele politicii de coeziune. Finanțarea este un aspect esențial, bineînțeles, Menționăm această în aviz, majoritatea IMM-urilor depind de finanțare bancară și uh, deci de, fin, sectorul bancar depinde și el de finanțare până la urmă. Este foarte important să semnalăm dificultățile de acces pe care le au foarte multe micro-întreprinderi și IMM-uri în, um, la liniile de capitalizare din partea BEI ceea ce ar cere mai multă coeziune în liniile de finanțare Uh, și în căile de acces al, pe, al IMM-urilor la um, creditele bancare în toate statele membre. Un aspect care încercăm să-l abordăm de asemenea în aviz este că foarte multe IMM-uri în domeniul transporturilor, cum este cazul uh, transportului de taxiuri, dar și tu, în domeniul turismului, au uh, concurență neloială foarte mare, căreia trebuie să-i facă față din partea întreprinderilor multinaționale, uh, așa numitele platforme digitale care, din păcate, controlează foarte mult uh, diferite părți ale pieței și nu întotdeauna sunt uh, foarte corecte, participă la dumpingul social și la o situație precară pe piața muncii. Trebuie să rezolvăm uh, situația unor IMM-uri, deci care sunt în această situație de dezavantaj, pentru că aceasta are un impact direct pe planul salarial și pe ocupare. Noi uh, ar trebui să găsim măsuri de susținere mai puternice pentru IMM-uri, pentru serviciile în care se abuzează de poziția dominantă pe piață de către unele întreprinderi, pentru că de la marile întreprinderi există o putere, bineînțeles, mult mai mare în ceea ce privește veniturile pe care le au acestea și, deci, bineînțeles, și capacitățile de acțiune. Nu trebuie să ignorăm această diferență. În discuția pe care am avut-o cu diferitele grupuri politice și cu um, raportorii din umbră, este clar că există puncte pe care suntem de acord, dar există și puncte la care avem păreri diferite, deși problema este considerată aceeași. Însă, pe total, aș putea spune că lucrurile au avansat bine. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru colaborare raportorilor din umbră. Am organizat până acum trei uh, grupuri de compromis deci, amendamente de compromis, un prim bloc de compromise care se referă la situația directă uh, a COVID-19 și necesitățile pe care le impun. Al doilea bloc de compromisuri uh, se referă la probleme mai degrabă structurale care uh, țin cu de ocupare, de um, crearea locurilor de muncă, de reglementare și de raportare și un al treilea bloc de amendamente în care vorbim despre uh, aspectele care țin de concurența cu care se confruntă IMM-urile din partea întreprinderilor mai mari, care fac parte din grupuri mai mari, internaționale și care au un avantaj în această situație. Apoi o ultimă dimensiune. Domnul președinte intervine și dorește să încheie vorbitorul. Ați cam depășit. Da, da, da. Știu, dar uh, doar scurt uh, există și alte aspecte diferite pe care pozițiile încă nu sunt uh, congruente, dar pe care cred eu că prin mai multe discuții vom putea să ajungem la un compromis mai între mai multe grupuri politice. Cea mai mare îngrijorare a mea este să găsim o, abordare clară și directă pentru toate problemele, că atunci cred că se poate rezolva. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Caf la sfârșit, în numele doamnei Deli, care este raportor din umbră pentru Versi. Vă rog, domnule Caf. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raportarea noastră din umbră, doamna Deli, cere scuze că nu e prezentă astăzi și în numele grupului versilor Aș dori să mulțumesc domnului raportor Freira pentru excelentul său aviz. Transport, sectorul transporturilor și turismului sunt au mai ales uh, întreprinderi mici și mijlocii uh, care au fost cel mai grave impactate de uh, criza coronavirus. De aceea trebuie să sprijinim MM-urile și firmele noi din aceste sectoare. Este important să nu uităm impactul acestor sectoare asupra mediului și uh, nu trebuie să uităm de câte nevoie au de finanțare uh, pentru a determina întreprinderile mici și mijlocii să-și îmbunătățească uh, Uh, impactul asupra mediului și să aplice standarde standardele de mediu cele mai ridicate. Cred că uh, acest uh, aviz merge în direcția cea bună. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Căf! Acum au cuvântul membrii care au cerut să intervină. Mai întâi, doamna Lucacesca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. 25 de milioane de IMM-uri în UE 10% um, sunt micro-întreprinderi cu um, maxim 9 angajați. IMM-urile reprezintă jumătate din comerțul cu mărfuri în UE și baza economiei europene. Este important ca strategia prezentată de comisie pentru a ajunge la neutralitatea climatică, dar și pentru a permite transformarea digitală, să creeze condițiile potrivite pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, eliminând barierele birocratice, simplificând procedurile, facilitând activitatea economică, accesul la finanțare, limitând protecționismul de asemenea, pentru că în ultima vreme, Comisia nu a avut uh, multe inițiative care să sprijine cu adevărat întreprinderile mici și mijlocii. Pachetul uh, pentru mobilitate creează bariere, limitează concurența. Și mai ales creează probleme întreprinderilor din Europa Centrală și de Est. Toate activitățile Comisiei Europene ar trebui să sprijine limitarea birocrației și să permită rezolvarea problemelor întreprinderilor mici și mijlocii și să le stimuleze activitatea. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Bilbao Barandica. Bună ziua, mulțumesc. Într-adevăr, avem nevoie de un plan strategic pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii din Europa, pentru că suntem de acord cu toții că reprezintă baza economiei noastre. Amendamentele noastre s-au concentrat pe trei aspecte fundamentale, pe cunoștințe, îmbunătățirea legăturilor dintre um, lumea învățământului și IMM-urile pentru a adapta programele de învățământ la nevoile MM-urilor, dar și un program de competitivitate pentru a permite femeilor um, să ajungă în fruntea întreprinderilor. De asemenea, trebuie să sporim uh, formarea vocațională, apoi încrederea, un plan uh, de uh, specializare inteligentă necesită o cooperare intensă și energică. Regiunile sunt dependente de acestea uh, și în ciuda faptului că uneori la nivel de state nu s-au promovat foarte mult aceste politici. Și, în fine, uh, întreprinzătorii uh, sau uh, antreprenoriatul social. În țara Baștilor, de exemplu, știm foarte bine că aceste inițiative păstrează locuri de muncă pe teritoriu, captează talente și supraviețuiesc mult mai bine în situații de criză. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, Zascun. Acum dau cuvântul reprezentantei Comisiei 3 minute. Pentru că să nu uităm că urmează ora de vot. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorilor uh, și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Suntem de acord cu toții cât de importante sunt IMM-urile pentru economia Uniunii Europene. Reprezintă 99% din firme și uh, Uh, două treimi din uh, locurile de muncă. Suntem de acord, de asemenea, că IMM-urile au fost grav afectate de criza COVID-19 în toate sectoarele și în unele sectoare, cum ar fi transportul și turismul, în mod deosebit. Aș dori să amintesc faptul că Uniunea Europeană a făcut deja foarte mult de la începutul crizei pentru a sprijini IMM-urile cu uh, măsuri cum ar fi um, garanția de facilitare, de, de, de facilitatea de garantare a creditelor din COSME a extins uh, un mecanism pentru a uh, permite firmelor uh, mici și mijlocii accesul la capital risc și a oferit Um, sprijin uh, prin rețele, um, cum ar fi Enterprise Europe sau rețeaua IMM-urilor în statele membre. Acum trebuie să trecem de la reacția și ajutorul pe termen uh, scurt uh, la relansarea economiei europene pe termen mediu. Strategia pentru IMM-uri pe care am adoptat-o pentru 10 martie devine un element esențial pentru că răspunde nevoilor IMM-urilor în dubla tranziție care a fost din nou subliniată ca fiind atât de importantă în faza de relansare a economiei și în um, discursul privind starea Uniunii. Firmele trebuie să fie reziliente și să poată să facă față crizelor din viitor. Strategia permite acest lucru, uh, încercând să îndepărteze obstacolele în care a IMM-urilor, cum ar fi uh, birocrația și barierele la accesul la piață, permițând un acces facilitat la finanțare. Problemele abordate în strategie au fost deja probleme importante înainte de începerea crizei COVID-19, dar importanța lor a fost uh, pusă în evidență și mai mult de criză, ceea ce nu înseamnă că trebuie să continuăm să facem lucrurile ca până acum. Strategia oferă flexibilitate pentru a ne adapta la noua realitate. Am reușit să avansăm unele acțiuni și să oferim o să le, să le modificăm un pic, să le adaptăm la situația de criză. Multe acțiuni au început deja să fie puse în aplicare. Aș dori să-ți citesc două exemple. Un exemplu este sporirea eficienței, eficienței uh, directivei privind plățile uh, întârziate pentru a îmbunătăți lichiditatea întreprinderilor și Comisia o face prin instrumente de monitorizare și pune în aplicare printr-un observator pentru plățile uh, întârziate și identificând practicile legate de plățile întârziate. obiectivul este să sprijine toate întreprinderile, dar în primul primul rând cele din sectoare, cum ar fi sectorul turismului, care au fost foarte grav afectat, afectat de criză. Comisia are și un program de voluntari digitali, creează o platformă prin care experții digitali pot să-și pună în, în uh, comun cunoștințele cu uh, antreprenori și câteva firme mari au declarat că doresc să participe la un astfel de program să, pentru a transfera cunoștințele experților lor IMM-urilor. Acest lucru va fi cu atât de important, mai important în anumite sectoare, cum ar fi cel al turismului, pentru că permite IMM-urilor să exploateze mai bine anumite oportunități, cum ar fi platformele. În general, deși strategia pentru IMM-uri este una completă și nu vizează sectoare specifice, cred că sunt multe acțiuni Președintele roagă pe vorbitoare să încheie pentru că și-a depășit mult timpul. În legătură cu finanțarea, este important ca și pachetul de relansare a economiei și strategia pentru IMM-uri să meargă mână în mână și statele membre să considere sau să țină cont de IMM-urile în, plan, de IMM-uri în planele lor de rezistență și reformă. Mulțumesc! Are cuvântul din nou domnul João Ferreira dacă este alături de noi pentru a trage concluziile. Este domnul João Ferreira? Da. Bun. Vă la Obrigat, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, pentru contribuțiile diversilor colegi. Cred că ele întăresc uh, în mod evident și subliniază îngrijorările pe care deja le-am uh, putut observa în aviz, dar și în versiunea inițială a avizului, dar și în compromisurile la care lucrăm în momentul de față. Vom face toate eforturile și eu voi face cu siguranță un efort și sunt convins că și raportorii din umbră vor face la fel pentru ca să rezolvăm punctele care încă nu sunt clarificate în compromisurile pe care le discutăm, încercând să găsim un consens cât mai larg, pentru că văd totuși că există îngrijorări comune aici și vom găsi formulări care să nu evite problemele concrete. De exemplu, să ne referim în uh, intervenție, ca în intervenția inițială la problemele punctuale pe care le avem. Eu sunt convins că vom reuși să votăm uh, acest aviz cât se poate de repede. Vă mulțumesc. Euh, euh, mulțumesc. Uh, că putem încheia astfel ședința noastră cu privire la rapoarturile în curs, iar acum vom trece la votul final pe cele două proiecte de aviz, așa cum au fost ele amendate. O să vă dau mai întâi rezultatele votului la distanță care a avut loc ieri pe compromisuri și amendamente. O să încep cu raportul domnului Marinescu pe procedura bugetară 2021. Toate compromisurile au fost adoptate și amendamentele următoare au fost votate. Amendamentul 2, 11, 20, 23, 31, 34, 35, 38 și 45. În ceea ce privește raportul domnului Berenson pe programul InvestEU, toate compromisurile au fost votate, iar amendamentele următoare au fost de asemenea votate. Amendamentele 20, 27 și 57. Am constatat că cvorumul este atins și declar de aceea deschisă sesiunea de votare pe avizele astfel amendate, deci votul final. Aveți până la 12 și 15 ora Bruxelles să trimiteți votul, deci până la ora 12 și 15 ora Bruxelles pentru ca să trimiteți buletinele semnate. Rezultatele pe voturile finale vor fi comunicate în scris și publicate pe site-ul Comisiei TRAN. Nu mai sunt alte subiecte pe ordinea de zi, așa că următoarea reuniune este prevăzută pe 12 octombrie 2020 Așa că declar încheiată această sesiune a Comisiei Transporturilor din Parlamentul European și vă urez uh, sănătate, o zi bună și stay safe. Mulțumesc!